colegi, vă rog luați loc pentru a putea începe discuțiile. Proiectul de ordine de zi va fi adoptat dacă nu există obiecții. Există obiecții? Bun, nu. Comunicările președintelui. Am o comunicare de transmis. Dragi colegi, pachetul pentru mobilitate este actualizat în urma unei decizii luate în grupul PPE în această dimineață și pentru o scurtă prezentare dau cuvântul domnului Vin van de Comp de îndată. Um... Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. În această dimineață, în cadrul grupului PPE, am discutat din nou procedura referitoare la pachetul Mobilitate 1. Am fost inspirați, practic, de deciziile luate în reuniunea coordonatorilor de săptămâna trecută și de asemenea și de discuția ce s-a desfășurat în Comisia pentru Transport. Toate aceste discuții au lansat o analiză în cadrul grupului PPE și în urma acesteia am hotărât și vom evita să nu mergem direct în plenară, Deci, în ceea ce privește procedura, putem merge în plenară. Asta în momentul în care, pe conținut, suntem de acord cu totul, dar asta la finele procedurii. Monsieur. Mulțumim domnului Van de Camp pentru această prezentare. Din motive de înțeles, aș prefera ca o nouă hotărâre a coordonatorilor să reflecte Comisia Poziției TRAN, înainte să trimit o scrisoare de recomandare în acest sens președintelui Tajani, având în vedere termenul foarte strâns. Au fost coordonatori care n-au putut fi prezenți astăzi. Eu aș fi vrut să avem o reuniune după reuniunea Comisiei TRAN, dar din păcate nu e toată lumea prezentă. Prin urmare, propun să alegem procedura scrisă cu termen limită vineri, la prânz, la orele 12 și asta îmi va permite să am poziția fiecărui grup politic și apoi să trimit scrisoarea cu toate informațiile necesare președintelui Tajani și președinților de grup. Și v-aș mai reaminti și că următoarea reuniune COP se va desfășura pe 7 februarie și pentru ca toți membrii să fie la curent cu procedura, propunerea mea ar fi să cerem domnului Vicker să ne transmită cât mai repede un briefing scris cu privire la opțiunile disponibile în cazul în care se trece în plenară. Dacă sunteți de acord. Bun. Domnul Herzog Vreți să interveniți? Vă rog. Huh. Îmi cer scuze că am cerut să intervin, doamnă președinte. Aș vrea să mă asigur că am înțeles exact care va fi conținutul acestei scrisori pe care vreți să o trimiteți președintelui Tajani. Ce urmărim? Ce vrem să punem în această scrisoare? E oare nevoie să trimitem o scrisoare? N-am putea hotărâ autonom, având în vedere că acum avem majoritate solidă a grupurilor care vor să se treacă în plenară? Având în vedere situația aceasta, mă miră să văd că am ales să trimitem și o scrisoare președintelui Tajani. Da, domnule Herzog, a existat o schimbare. Am hotărât altceva. Prima scrisoare a fost deja transmisă. Eu sunt responsabilă pentru această comisie și hotărârea a fost luată spunând că COP trebuie să hotărască, dat fiindcă nu avea majoritatea. Asta într-o primă etapă, deci am trimis scrisoarea. Rolul meu în calitate de președinte este, în primul rând, să confirm majoritatea în fața coordonatorilor. De aceea aveți până vineri la orele 12 să spuneți dacă acest grup sau altul merge în plenară sau nu. Și odată ce am majoritate, o să mai trimit odată o scrisoare, așa cum se spune de altfel în procedură, președintelui Tajani, pentru a spune că dosarele vor fi pe ordinea de zi a plenarei. E mai clar acum? E très clar. Eu zic că e foarte clar. Walter, o să ne explice care e metoda. Eu zic că am fost destul de clar, spune doamna președintă. Well, well, the letter which has been sent to the president did not... Scrisoarea care a fost trimisă președintelui nu se axa pe o soluție sau alta, explica doar situația și spunea că nu s-a luat o hotărâre finală la nivelul comisiei noastre. Dacă majoritatea în comisia noastră se schimbă și avem dintr-o dată o majoritate în rândul grupurilor pentru a duce dosarul în plenară, atunci putem uh, trimite o a doua scrisoare președintelui în acest sens pentru a-i spune care va fi poziția comisiei TRAN ar fi un element nou pe lângă ce am uh, pus în prima scrisoare către președinte. De aceea, doamna președinte, propune să trimitem o a doua scrisoare care să vină după una anterioară. Doamna președinte, domnule Herzog, îmi cer scuze. Intervenție din sală. Dacă nu mă înșel, uh, în germană mi s-a spus în cască că trebuie să trimitem o scrisoare președintelui Tajani pentru a cere să ni se spună care este procedura. Poate n-am înțeles corect eu, însă având în vedere că majoritatea în Comisia noastră pentru transport este acum clar și-a format clar poziția, puteți trimite o scrisoare de clarificare președintelui Tajani, da? Dar nu să întrebăm în acea scrisoare dacă mergem în plenară sau nu, pentru că acest lucru a fost deja tranșat în comisie, dacă am înțeles corect. Bun, deci tocmai îmi spuneți că nu sunt o profă bună? Bun, deci e foarte clar. Am trimis o scrisoare președintelui Tajani pentru că nu avea majoritate. Asta am făcut-o spunând, iată, COP va hotărâ. Și astăzi avem o majoritate, o nouă majoritate, prin urmare trebuie să vă spun că aveți până vineri la prânz să spuneți da, vrem să mergem în plenară, să spunem că avem majoritatea care alege plenară și redactez o scrisoare pentru președintele Tajani să-i spun Comisia Transport cere să mergem în plenară. Și cu asta basta, punct, ne oprim aici, dacă sunteți de acord. Bun, doamna Lucașenska și apoi uh, oprim discuția. Doamnă președintă, eu am trei observații de făcut pe această discuție. În primul rând, n-am avut niciun vot în Comisia TRAN pe acest subiect. Niciun vot în care o majoritatea să se pronunțe într-un sens sau altul. Deci, genul acesta de acțiune e una neoficială și nu putem pe baza unei astfel de acțiuni să luăm o hotărâre. Și a doua întrebare, doamnă președintă, ar fi eh, dacă va avea loc un vot, ce vom vota? Și cum se va desfășura votul? Ce se întâmplă dacă două din cele trei părți ale pachetului mobilitate sunt respinse și o parte este adoptată? Și vă rog să trimiteți informații cu privire la temeiul în care coordonatorii au hotărât că acest pachet trebuie să fie dus mai departe. Pentru că eu n-am găsit care ar fi temeiul pe care l-au folosit coordonatorii pentru această hotărâre. Mulțumesc! La, la première chose, c'est que... În primul rând, grupurile politice cu toatele trebuie să înțeleagă rolul coordonatorilor. Trebuie să avem încredere în ei pentru că ei vă reprezintă. Dacă domnul Van de Camp trimite asta, eu care n-am studiat poziția PPE-ului, aleg să respect coordonatorii și purtătorii de cuvânt. Așa stau lucrurile. Deci dacă am o cerere în numele grupului PPE, nu o să încep să intru în, uh, în bucătăria grupului și să întreb un care dintre dumneavoastră e de acord și care nu. Nu e rolul meu asta. Suntem adulți cu toții și uh, odată ce un coordonator ia o decizie și trimite o scrisoare oficială președinției, președinția îl ia în considerare, ia în considerare scrisoarea și se asigură că decizia sa este implementată. În al doilea rând, nu vreau să intru în discuțiile de procedură cu privire la ce vom vota și așa mai departe. Asta vom discuta la următoarea reuniune a coordonatorilor. Ce aș vrea acum este să trecem mai departe cu discuțiile, pentru că, sincer, nu-mi doresc astăzi să lansăm o discuție pe subiectul acesta. Am fost foarte clară cu privire la ce vom face, mai ales în ceea ce privește cererea pentru plenară, adică Vom trimite o a doua scrisoare. Înainte de asta, coordonatorii trebuie să-mi trimită un mail pentru a-mi spune dacă vor sau nu să meargă în plenară, după care, în numele Comisiei TRAN, trimitem scrisoarea tocmai pentru a cere ca acest dosar să fie votat în plenară. Bun? Domnul Van de Camp, după care nu mai dăm cuvântul, pentru că, sincer, eu vreau să trecem mai departe. Nu, doamnă președintă. Ce aș dori eu este să vă spun că în ceea ce privește procedura și uh, mersul în plenară, această decizie nu are niciun impact asupra cui va merge în plenară și cum se vor întâmpla lucrurile. Aș vrea să mă refer la reuniunea de săptămână viitoare. Trebuie să știm care este propunerea care merge în plenară și să vedem dacă va avea loc un vot cu TRAN, fără TRAN, o, o propunere inițială a Comisiei, amendamentele din Comisia Employment, toate aceste lucruri vor trebui să fie pregătite cu mare atenție din timp. Monsieur Liberaschi, la... Domnul Liberaschi, da, sunteți ultimul care va avea cuvântul pe acest subiect. Mulțumesc, doamnă președintă. Intervenția mea va fi foarte scurtă. Nu putem lăsa coordonatorii să hotărască ce se va întâmpla și să ne bazăm pe buna lor credință. Ce am înțeles este că în vara s-a votat pe acest dosar de către coordonatori, care apoi a fost uh, transmis rezultatul în Comisia Transport și am votat cu câteva zile în urmă, am modificat uh, raportul domnului Ertug, una din cele trei părți, dar nu celelalte. Deci, înțeleg că e o decizie care a fost luată în iulie pe un dosar și care nu se aplică acum, nu? Veți! Bun, spune doamna președintă, nu deschid acum discuția pe acest subiect. În ceea ce privește ce vom vota în plenară, vom avea o reuniune de coordonare ce va avea loc săptămâna viitoare, Asta în ceea ce privește metoda și nu vreau să revin asupra poziției fiecăruia dintre dumneavoastră care nu e de acord cu coordonatorii pentru a discuta dacă hotărârea coordonatorilor e bună sau nu. Până vineri la plânz puteți să vă consultați. Sunteți oameni mari, nu o să vă fac eu treaba. Dacă nu sunteți de acord cu poziția coordonatorului ce vă reprezintă, explicați și negociați cu aceștia poziția pe care trebuie să o asume înainte de uh, trimiterea scrisorii respective. Bun, dacă e clar, putem trece mai departe la un subiect foarte interesant. O să deschidem discuțiile pe raportul doamnei Claudia Schmidt, propunere de regulament a Parlamentului și Consiliului cu privire la informațiile electronice privind transportul de mărfuri. Doamnă Schmidt, bună ziua și aveți cuvântul. Ja, herzlichen Dank. So spannend die Diskussion war, wäre ich mich jetzt einfach ein bisschen kürzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că am avut o dezbatere așa de interesantă înainte de a trece la subiectul meu, o să încep să încerc să fiu mai concisă. Deși subiectul e interesant, credem că putem economisi până la 27 de miliarde de euro și poate asta vă mai stârnește interesul, să spun. Este vorba de un raport tehnic și de aceea, probabil, am reușit să avem un consens și la nivelul delegațiilor și la nivelul grupurilor politice. Probabil că amploarea acestor propuneri uh, se va face simțit um, în următorii ani, dar va fi un impact semnificativ dacă aceste lucruri se vor concretiza în practică, fără îndoială vor constitui un vector care o să ne ducă la un nivel de unitate tehnologică, va consolida competitivitatea noastră, pentru că vorbim despre digitalizare, vorbim despre vehicule fără șofer și așa mai departe. Avem practic tone de documente pe aceste subiecte și multe ore de muncă, ce ar fi putut fi folosite mai productiv, poate în alt sens. Însă, dacă ne gândim la timpul pierdut, sigur că uh, ar fi putut fi folosit mai util în altă parte. Comisia a prezentat această propunere pentru a standardiza uh, dialogul cu autoritățile și asta este o idee bună. Cred însă că trebuie să avem aceeași abordare în întreg sectorul privat, tocmai pentru a asigura o respectare a regulilor, pentru a avea o mai bună monitorizare a transportului de mărfuri. Pentru toate astea trebuie să acționăm cât mai eficient posibil și probabil că nu va fi posibil să facem acest lucru fără impulsuri uh, stimulente. În uh, 99% din cazuri vedem că uh, nu e posibil anul acesta, dar ne putem gândi la 2025 sau următorii ani. Deci e o perioadă de tranziție care există și astfel toate IMM-urile vor avea uh, suficient timp la dispoziție pentru a se adapta și pentru a putea să efectueze această transformare cu modificările propuse de noi. Fără îndoială, potențialul acestui raport este să devină un instrument util pentru autoritățile implicate în implementarea acestor cerințe. Un alt aspect foarte important este că doresc să le mulțumesc din suflet raportorilor din umbră care consideră această directivă nu doar ca un instrument pentru întreprinzător, ci și ca ocazie de a ne asigura că toate dispozițiile juridice sunt respectate. Un lucru cu care suntem absolut de acord și noi și credem că vom avea o contribuție importantă, parțială, dar importantă pentru a rezolva implementarea. Transmisia electronică a datelor trebuie să fie în primul rând acceptată de autorități și în același timp e important uh, că începând de la o anumită dată, uh, transmiterea electronică a datelor devine obligatorie. Și ultima observație din partea mea, regret faptul că acest raport ca de altfel majoritatea a fost prezentată acum când suntem așa de aproape de finele mandatului. Sperăm uh, ca Comisia să ia în considerare acest lucru. Doamna de Monte, aveți cuvântul acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru eforturile pe comune pe care le-au văzut, o atmosferă pozitivă și, sincer, și viziunea a fost una comună. Vă reamintesc că finele propunerii este, sau obiectivul final este să stimulăm trecerea la digitalizare, la inovare și sunt de acord cu cele spuse de doamna raportor în ceea ce privește calendarul. Pe de altă parte, deci pe de o parte avem procedura, dar pe de altă parte avem și conținutul care uh, Uh, vizează să se ajungă cât mai repede posibil la transport fără a mai folosi hârtie. Asta pentru reducerea costurilor și pentru a îmbunătăți eficacitatea controalelor. Știm că există un decalaj uh, încă neacoperit și asta vrem să facem, să facilităm și controlul autorităților și doresc ca această reducere a poverii administrative să se facă simțită cât mai repede posibil cu implementarea acestor dispoziții și că operatorii să știe cum să exploateze oportunitatea ce vine din aceste inovații. Trebuie în același timp să avem în vedere că există totuși diverse tipuri uh, diverse moduri de transport și trebuie să luăm în considerare investițiile făcute deja de operatori. Acesta este deci motivul pentru care nu trebuie să irosim eforturile făcute și să nu uităm că există mijloace electronice care Uh, sunt folosite la schimbul de informații, da, dar trebuie să fie neutre pentru a evita monopolul anumitor platforme și trebuie să existe și un caracter uh, interoperabil. Lucru pe care de altfel le-am introdus și în alte rapoarte pe care le-am discutat în comisia noastră. Cred de aceea că mergem în direcția corectă și îmi doresc să trecem repede la aprobare. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Mulțumesc. Domnul Zadoschi are cuvântul acum. Merci, madame Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, la rândul meu, să intervin ca o continuare a intervenției doamnei raportor. Într-adevăr, am avut o bună colaborare, raportul este unul foarte bun suntem de părere că e mai bine să simplifici lucrurile și nu să le complici. Uh, și când vrei să simplifici lucrurile, asta faci, alegi calea electronică, pentru că un document în format electronic e mai ușor de folosit și are mult mai multe avantaje față de documentele pe hârtie. Deci susținem în totalitate raportul doamnei Schmidt. Mulțumesc, doamna Bilbao, acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei raportor și echipei sale pentru eforturile făcute și mulțumesc tuturor echipelor care ne-au ajutat pentru a ajunge la un acord așa de vast cu 15 soluții de compromis. Obiectivul general al acestui raport, care este parte a pachetului mobilitate, este să încercăm cel puțin ca Uniunea Europeană și industria europeană să devină lider mondial în domeniul eh, digitalizării, inovării și decarbonizării. Am văzut care sunt problemele pe care le avem, avem un cadru juridic fragmentat, avem sisteme care, din păcate, nu sunt interoperabile, sunt informații care nu sunt recunoscute de diferite autorități din statele membre și cred că cele 15 soluții de compromis la care am ajuns ne vor permite să creăm un cadru sigur, uh, platforme interoperabile și Uh, ne trebuie doar implicarea și angajamentul statelor membre și a companiilor vizate, uh, care trebuie să înțeleagă că cu aceste sisteme vom deveni mai competitivi, vom deveni adevărați lideri, vom avea un transport mult mai eficient, mult mai puțin poluant și mai ales mult mai transparent. Astea sunt elementele cheie ale raportului cu care suntem cu toții de acord și sperăm că poate fi aprobat pentru a putea fi aplicat în următoarea legislatură. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumim, doamna Bilbao. Domnul Zalunde, aveți cuvântul. Eh, tack, eh, fru ordförande, och tack till rapportören för ett eh, mestadels gott förslag. Mulțumesc, doamna raportor. Propunerea este bună, credem că merge în direcția potrivită. Ne bucurăm să constatăm și faptul că raportorul a luat în calcul propunerea noastră pentru a avea un sistem uh, informatic uh, bine pus la punct. Uh, Dacă îl avem, evităm uh, situația în care marile întreprinderi uh, fixează niște reguli pentru transformarea digitală în acest domeniu, pentru că dacă am uh, permite acestor companii să acționeze, n-am putea lua în calcul actorii mici de pe piață. E adevărat că raportul nu a luat în calcul toate elementele care ne-ar fi interesat, mai sunt în perspectiva mediului, pentru că știm, putem folosi mai bine anumite capacități preexistente în domeniul transportului, să am merge poate așa prea uh, departe. Uh, ne-am apropiat de uh, Green Logistics și asta, într-un fel, ne-ar putea orienta din perspectiva acestei propuneri în legătură cu aspectele legate de mediu. Apoi, ne interesează și chestiunile care vizează uh, emisiile. Nu știm de ce nu a luat în calcul și acest aspect uh, raportorul. Uh, știm, uh, sunt niște aspecte care țin de uh, climă și ne-ar interesa să avem mai multe detalii în acest sens. Mulțumim, domnul Parcas. Domnul Pașas, a, nu doreați să interveniți? Bun. Doamna Coșevska, voi mai bine cu piciorul? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă de această dată, voi avea niște comentarii pe care le voi face foarte repede. Aș dori să mulțumesc mai întâi doamnei raportoare, doamne Schmidt și tuturor raportorilor din umbră, precum și tuturor membrilor acestei comisii, pentru că încă o dată transmit un mesaj clar și anume că viitorul transportului uh, ține de simplificare, digitalizare și o folosire mai uh, vastă a uh, soluțiilor digitale. Salutăm raportul și amendamentele de compromis care credem noi merg în aceeași direcție cu propunerea comisiei pentru a ne asigura că schimbul de informații electronice devine normă în domeniul transporturilor. Cum au mai repetat și alți colegi care au luat cuvântul uh, astăzi, uh, un cadru armonizat, bine specificat și uh, obligatoriu juridic este o cale eficientă prin care ne putem atinge acest obiectiv, nu doar din perspectiva operatorilor de transport, ci și din perspectiva sprijinului oferit industriilor europene, precum și companiilor europene în ansamblul lor. După cum spuneam, ne bucură acest raport și amendamentele de compromis. Am eventual o întrebare pe care aș dori să o adresez. Am ascultat anumite explicații din partea partea raportoarei acum, care zicea că, pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că sistemul uh, care, până la urmă, va fi funcțional, va fi organizat astfel încât uh, să se aplice tuturor operatorilor, pentru că doar uh, printr-un sistem uh, cuprinzător uh, ne putem asigura că soluțiile digitale și că documentele electronice chiar uh, își ating scopul. Însă, pentru IMM-uri mai ales, Trebuie să existe o perioadă de tranziție uh, astfel încât uh, să nu fie obligate să folosească serviciile digitale și platformele certificate până când nu au acces uh, la o ofertă vastă și la un preț bun de astfel de servicii pe piață. În raport, de asemenea, se face trimitere la Extinderea sferei de cuprindere a regulamentului pentru a acoperi și convenții internaționale. Firește, trebuie să abordăm în detaliu chestiunea pentru a vedea cum am putea proceda, pentru că um, nu putem să includem în acest raport și această solicitare de extindere a domeniului de aplicare. Prin urmare, trebuie să oferim un cadru juridic stabil și predictibil pentru companiile care oferă servicii de transport pe piața uh, Uniunii Europene. Dincolo de aceste două comentarii, per ansamblu, felicitări uh, raportoare pentru o muncă excelentă uh, la această propunere. Salutăm și faptul că um, cu propunerile de compromis um, există sprijinul complet al Comisiei, care sperăm noi se va manifesta imediat la vot. Mulțumim foarte mult și cam atât uh, din partea mea. mulțumesc uh, pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Claudia Schmidt, uh, ca raportor aveți din nou cuvântul pentru a conchide. Încă o dată mulțumesc, uh, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru laudele adresate. După cum spuneam și data trecută, lucrurile pot fi făcute în acest moment și sper că Comisia nu uh, va amâna lucrurile, ci își va asuma angajamentul de a le înfăptui. Mulțumesc, uh, doamnă Claudia Schmidt. Spre doamna președinte, trecem la vot, la votul raportului dumneavoastră. Allez, je vais vérifier si on a le quorum, mais a priori, je pense. Verificăm întâi uh, consolele de vot. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Votez și eu, spune doamna președinte. Foarte bine, bun. Începem. Începem cu compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Doriți să verificăm? Bine. Verificăm amendamentul 55. Votul s-a închis. Da, aveți dreptate. Respins. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Doriți să verificăm? Bun, verificăm 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Corect. Respins. 56 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc, mai multe amendamente. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 și 100 în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, unii sunt obosiți, prin urmare votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă cu mare majoritate. Dar ce se întâmplă? Nu mai doriți să ridicați mâinile? Nu, nu, nu sunt ochii mei, nu mi-aruncați mie în cârcă răspunderea. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. A, no, 99 a fost respins. Bun, compromisul 15 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, întregul text supus la vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 34 la 2. Bravo, doamnă Schmidt. Raportul dumneavoastră a fost adoptat cu largă majoritate. Continuăm le vot. Et nous sommes sur la... Și continuăm votul, propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește informațiile electronice legate de transportul de uh, mărfuri.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 Votăm raportul doamnei de Monte, regulile și normele comune în ceea ce privește organismele abilitate uh, să efectueze uh, inspecții în cazul tragerii legatului unit. Se modifică regulamentul 391 uh, 209. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 35 la 0 se adoptă cu o largă majoritate. Felicită, doamnă de munte! Continuăm lucrurile noastre cu o prezentare făcută de către Comisie a unui proiect de act delegat privind specificații referitoare la sistemele de transport inteligente cooperative. Raportorul nostru este Doamna Măsner? Doamna Meissner, doamna raportor, aveți cuvântul. Dar mi se spune de fapt că comisia este cea care trebuie să ia mai întâi cuvântul. Se pare că încă nu e nimeni din partea comisiei. Așteptăm însă ca toată lumea să părăsească sala.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 Eu sunt raportoare, e adevărat, însă aceasta este o prezentare a Comisiei, iar noi, Parlamentul, uh, doar răspundem la această prezentare. Prin urmare, Comisia cred că ar trebui să ia cuvântul și apoi eu. Doamna președinte. Dăm cuvântul doamnei uh, Meissner pentru că nimeni nu este prezent din partea Comisiei. E cineva acum? Cine va lua cuvântul numele Comisiei? Uh, good afternoon, everybody. Voilà, la parole est à vous. Bună ziua! Este o mare plăcere să mă aflu aici în această după-amiază, pentru că suntem în etapa în care chiar putem uh, spune că măsurile pe care le-a uh, preve- gândit comisia au fost deja publicate pe portalul de mai, pentru o mai bună reglementare, ori acesta este un pas mare. Am primit sprijin din partea dumneavoastră de mai multe ori Uh, am, uh, s-a recunoscut practic potențialul acestor sisteme pentru siguranța rutieră, dar și pentru eficiența traficului și de asemenea și uh, o cale de a permite mobilitatea ca oportunitate pentru Europa să fie în primul rând în ceea ce privește aceste evoluții importante. Am trecut de la siguranță pasivă la siguranță activă și acum la siguranță cooperativă. Ne-am dat seama că Totul se poate întâmpla acum. Am publicat totul pe portalul de, pentru mai bună reglementare și ne-am gândit să vă prezentăm și dumneavoastră toate aceste informații înainte de 15 martie. Uh, mai întâi, haideți să vă spun la ce s-a uh, referit acest uh, proiect de act delegant. Obiectivul era să se ofere certitudine juridică și să se folosească pe scară largă aceste sisteme. Noi le-am așteptat deja de prea mult timp aș putea spune. Se acoperă aici uh, uh, comunicările V2V uh, și V2I, vehicul la vehicul și vehicul la infrastructură. Și aici vorbim despre interoperabilitate, continuitate a serviciilor și, și compatibilitate și interoperabilitate. Uh, abordăm mai întâi câteva subiecte uh, mari, uh, în primul rând securitatea. Dacă ne dorim ca fiecare utilizator de drum, fiecare vehicul sau operator de infrastructură să comunice un, unul cu celălalt, avem nevoie de încredere. Apoi, în al doilea rând, serviciile ce uh, mesaje uh, vom schimba? E bine, acestea trebuie să fie mesaje care să poată fi bine înțelese peste tot în Europa. Și apoi, uh, cel de-al treilea punct, punctul cel mai dificil, tehnologia. Dacă toată lumea trebuie să fie conectată, atunci nu putem evita să vorbim despre asta. Este important uh, să subliniem că acest uh, regulament delegat stabilește uh, temeiul. Este un prim pas, vor mai veni și alții. Important a fost să identificăm o listă de servicii, după care să găsim și calea prin care să le putem folosi. Se așteaptă să primim mai multe amendamente, să mai adăugăm servicii, să adăugăm noi tehnologii. De exemplu, să beneficiem de acoperirea existentă. Adică actele delegate funcționează pentru viitor, însă uh, ne permite să ne asigurăm că rămânem compatibili cu temeiul, cu baza. Acest lucru este uh, esențial pentru că altfel nu putem oferi certitudine celor care folosesc uh, serviciile astăzi. Nu putem să ne asigurăm că tot ce pe care îi conectăm astăzi vor rămâne conectați și că va exista continuitatea serviciilor. Vă mulțumesc încă o dată, mă bucur că sunt aici pentru că suntem pe ultima etapă a acestei munci care deja durează de peste o decadă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Van der Linden, pentru această prezentare foarte scurtă. Însă avem foarte multe întrebări. Doamnă Meissner, vă dau cuvântul în calitate de uh, raportor. Mulțumesc, mi-a venit și mie rândul să mă exprim. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei uh, pentru prezentare. Eu cred că este foarte important, uh, mai ales dacă vorbim despre sisteme inteligente de transport și despre mm, autovehicule conectate, să spunem, să dăm atenție aspectelor de care avem cu adevărat nevoie. Trebuie să înțelegem ce putem face pentru a registra progres clar că trebuie să asigurăm securitate cu certitudine, um, trebuie să există o siguranță a autovehiculelor și cred că este foarte bine că ați vorbit și despre o um, siguranță, o securitate a informațiilor. Uh, protecția datelor este un subiect uh, important pentru noi, încrederea, cum ați spus și dumneavoastră, însă vrem să însoțim uh, acest proces pe cale legislativă pentru a putea răspunde la inovații tehnologice. Cred că subiectul este unul cu adevărat foarte important. Poate să producă numeroase progrese, mai ales în domeniul transporturilor, mai ales dacă există vehicule interconectate care pot să discute între ele. Asta poate să sporească securitatea, de asemenea poate să îi scutească pe șofer de anumite sarcini pe care le aveau și poate să sporească și securitatea rutieră. Este deci o chestiune necesară, importantă. Mulțumim pentru prezentarea acestor informații. Nu pot să vă contrez prin nimic. Cred că ceea ce ați elaborat este foarte just și binevenit. Va fi interesant să vedem ce se întâmplă și pe viitor. Și în familia mea cineva lucrează în acest domeniu ca inventator, inginer, e deci o chestiune care mă interesează foarte mult și cred că uh, multe rămân încă de zis. Mulțumim foarte mult, doamna Weisner, domnul Van den Kopp. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu înțeleg de ce un act delegat din partea Comisiei Europene dă curs unui număr atât de mare de critici și de îngrijorări foarte adesea nu apar probleme de acest gen legate de actele delegate, dar când uh, privesc uh, și uh, plec urechea la conversațiile pe marginea subiectului, văd că actul delegat de față suscită anumite îngrijorări, anumite anxietate. Și aș avea o întrebare pe care o am mai degrabă pentru dumneavoastră decât pentru Comisia Europeană. Cam care ar fi poziția noastră până la urmă? Înțeleg că consultarea publică pe marginea acestui act delegat este în continuare în curs, cred că până în 8 februarie. Mă întreb dacă ulterior vor fi organizate alegeri, poate fi, fiindcă vor fi uh, forma alegerile și respectiv uh, o pauză electorală, mă întreb ce se va întâmpla în acest sens fiindcă uh, eu sunt un om cinstit din fire și vreau ca lucrurile să fie transparente. O altă chestiune, uh, o întrebare mai degrabă pentru Comisia Europeană. Cum se poate ține cont de conceptul neutralității tehnologice, technology neutral se face o alegere unilaterală, că se, se preferă sistemele Wi-Fi, am impresia cel puțin, și am uh, de asemenea impresia că se lasă puțină marjă de manevră pentru noile tehnologii care nu trebuie puse pe tușă. E deja a doua oară când uh, vorbim despre asta azi și vom mai reveni la subiectul acesta și alături de doamna Depre. E vorba de uh, 5D, despre uh, Uh, numeroase alte posibilități tehnologice. Deci, știu că în articolul 33 din actul delegat se prevede o anumită perioadă de tranziție în care se poate efectua o adaptare la noile, noile tehnologii. Dar uh, acestea se dezvoltă foarte repede și Comisia spune că ele nu trebuie neapărat implementate de mâine foarte bine, dar tehnologia evoluează atât de rapid încât am impresia că această neutralitate tehnologică și respectiv termenul de interoperabilitate nu sunt neapărat foarte clar dezvoltate în actul delegat și rămân destul de limitate, favorizând uh, Wi-Fi-ul eu am impresia că noile tehnologii nu sunt suficient de uh, bine uh, promovate și menționate. Aș face un apel către Comisia Europeană pentru a face pași rapizi la nivelul evoluției acesteia, ca raportor de inițiativă referitor la uh, șofatul autonom, am urmărit subiectul de aproape. Cred că acest act delegat trebuie să fie mai echilibrat. Deci, doamnă președintă, aș conchide că corelația cu regulamentul general privind uh, protecția datelor, GDPR, și am vorbit despre asta data trecută și respectiv uh, răspunsul Comisiei Europene pe marginea subiectului rămân vagi. Acest act delegat este el conform GDPR-ului? Sau nu? Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Mulțumim, domnule Wim van de Kamp pentru a vă răspunde la întrebarea pe care mi-ați adresat-o chiar mie. Momentan am primit proiectul actului delegat, însă nu actul delegat în formula sa definitivă. Iată, deci, ca răspuns la remarca pe care ați făcut-o, domnule Artuc, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc și Comisiei Europene. Am o întrebare. merge cam uh, în aceeași direcție cu cea antevorbitorului. În ce măsură se optează pentru o tehnologie mai degrabă decât uh, pentru alta? Se spunea că se preferă tehnologia de tip Wi-Fi. Dacă am priceput eu bine, Comisia dorește uh, să promoveze tehnologia 5G. Ce fel de avantaje ar prezenta Wi-Fi-ul pe care, de fapt, 5G-ul uh, nu le-ar oferi. Aș vrea ca Comisia Europeană să-mi lămurească acest lucru și mă adresez tuturor, de asemenea, uh, întrebându-vă dacă, într-un act delegat, ar dori stabilirea acestei neutralități tehnologice și dacă, prin intermediul unei mici ajustări a formulării. S-ar și putea face acest lucru. Cred că pe acest plan am ajunge destul de departe. Poate că ar fi necesar să se adopte și o decizie politică. Ceea ce vreau să spun este că un act delegat ar trebui poate în acest sens să clarifice situația. M-ar interesa de asemenea să aflu diferența între cele două tipuri de tehnologie la care am făcut referire. Doamna Chilin. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că propunerea aceasta de act delegat nu este cu adevărat neutră din punct de vedere tehnologic. Și de mai multe ori am solicitat uh, acest lucru, neutralitate tehnologică, chiar și formal, în cadrul Parlamentului European, acest lucru trebuie să fie respectat chiar și din perspectiva Comisiei. Și, desigur, există și un semn de întrebare semnificativ și din perspectiva mea în ceea ce privește nesiguranța juridică de la nivel european, fiindcă nu se definește termenul interoperabilitate și respectiv cum ar trebui să fie obținută această interoperabilitate în viața de zi cu zi. Este un subiect important, cred eu. Apoi, când alegem o tehnologie detrimentul altora și pariem pe un singur cal, cum ar veni. Nu e neapărat un lucru bun, fiindcă cred că deja apar o serie întreagă de, semn, de, de, de, de întrebări legate de tipurile de uh, tehnologie, Wi-Fi și nu numai din uh, utilizate în plin trafic, când traficul este intens ne întrebăm în ce măsură siguranța este asigurată pentru utilizatorii cei mai vulnerabili, participanții la trafic cei mai vulnerabili, respectiv uh, cicliștii, pietonii, care vor plăti până la urmă pentru implementarea sistemelor și care deci vor trebui de asemenea actualizate pentru a fi aliniate cu cele mai bune practici aplicabile. Sper că Comisia uh, va efectua pe plan intern verificări, fiindcă se, dacă se alege una dintre opțiuni, poate pe viitor vom mai putea face anumite adăugiri, la nivel documentelor, dar poate nu e o treabă tocmai echitabilă pentru dezvoltatori care fac, zic eu, o treabă foarte bună în întreaga Europa. Deci dacă bariem pe un singur cal, atunci haideți să vedem și de ce se întâmplă acest lucru. Trebuie să ni se explice. Este un cal bine cunoscut, de aceea se pariază doar pe el e nevoie ca toată lumea să fie informată și să participe până la urmă această competiție. Merci beaucoup, Madame Alors, moi... Mulțumim, doamna Kilonen. Și eu mă scrisesem la cuvânt. Sunt raportor din umbră de asemenea. Mulțumim Comisie pentru prezentare. Am însă numeroase întrebări pentru dumneavoastră. Întâi și întâi, alegerile europene progresează cu pași repezi, iar Comisia ne stabilește un termen limită. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Vindenecomp, că în 15 martie, îmi pare rău că trebuie să împărtășesc dumneavoastră textul Parlamentului, dacă e să examinăm pe fond atât ce e pentru, atât ce e contra, eu nu pricep neapărat dacă Comisia e în măsură astăzi să asigure expedierea textului cât mai rapid cu putință în termenii prevăzuți, pentru ca și Parlamentul să își poată exercita drepturile și obligațiile, dar mai ales drepturile, fiindcă uh, nici până acum nu am primit uh, documentul definitiv, iar data aceasta de 15 martie e o dată la care n-am să vă pot garanta că toți membrii prezenți aici vor mai fi încă în această sală. A spus-o McKinley, dar o amintesc și eu. Mai intervine aici și subiectul protecției datelor care de personal. Este un subiect foarte important pentru europeni și în Considerentul 29 se face referire la un aviz al uh, Observatorului European în domeniul uh, protejării datelor cu caracter personal. Oare Comisia a primit avizul acesta și ce spune el, fiindcă noi nu l-am văzut. Apoi, domnule Artug, domnule Vindmanecov, de asemenea, ați abordat un subiect care și el prezintă importanță pentru noi. Se tot vorbește despre neutralitatea tehnologică și Comisia ne propune să adoptăm, să optăm pentru o tehnologie în primul rând. Și întrebarea mea este una simplă ce anume justifică ca tocmai dumneavoastră și nu noi, colegiuitorii, uh, să decideți pe această temă. Ce anume permite Comisiei să ia această decizie, câte vreme noi avem dreptul de a ne pronunța în acest sens în calitate de colegiuitori. Încă o întrebare simplă Actorii economici spun că doar pe la finalul 2019 ar fi disponibilă tehnologia. De ce să facem noi atât multe eforturi să ne tot zbatem câtă vreme dezvoltatorii ne spun că nu vor fi gata? Sunt de acord de asemenea și cu ipoteza unei noi tehnologii de care uh, vorbeați și Nesodon Meissner referitoare la aspectul 5G mai ales în ipoteza în care o nouă tehnologie, 5D, ce de pildă, va putea să fie integrată în actele delegate în curând și spuneți că va fi compatibilă cu tehnologia preexistentă, aș întreba care e definiția pe care o oferiți conceptului de interoperabilitate. Ce înțelegeți prin aceasta? De ce ar fi necesar ca nou veniți să fie compatibili cu primii soțiți și nu viceversa? Iată o prima întrebare. Iar, în linii mari, ar fi foarte costisitor și chiar inutil să dezvoltăm uh, această a doua tehnologie. Încă o întrebare, în ipoteza în care o nouă tehnologie ar, fi, ar face apariția, Spuneți că un grup de experți ar fi însărcinat cu evaluarea maturității acesteia. Cine va alcătui acest grup de experți? Fiindcă mie mi-a cam ajuns să tot văd cum sunt create la nivel european grupuri de experți, nu știm cum sunt ele alcătuite, cine numește membrii acesteia și așa mai departe. Spuneți-ne cine va alcătui acest grup de experți, care vor fi uh, criteriile pe baza cărora se va stabili maturitatea tehnologică și așa mai departe. Dumneavoastră, Comisia sau noi, prin uh, intermediul măsurilor transparente, uh, de transparență, vom uh, determina această chestiune. Apoi, aș vrea să știu, statele vor să... Ce stat ar vrea să promoveze respect legat ce li se răspunde acestora ne aflăm uh, azi în cadrul unui proces de reflexie globală. Aceste subiecte trebuie să fie tratate, o repet, într-un mod transparent, democratic și este necesar ca Parlamentul European să fie implicat. Iată deci ce am de spun. De spus, domnule Riche, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider că au fost formulate numeroase întrebări. Am uh, și eu câteva observații de făcut. Întâi și întâi vreau să vă spun că miza este una considerabilă. Fără a vrea să minimizez situația sau uh, să vorbesc despre uh, subiecte care sunt mai uh, puțin uh, importante, cota de sardine din mai știu ce golf, acest subiect este unul foarte important de securitate generală și iată că ne parvine sub forma unui act delegat. Nu știu dacă ați, citit cele 232 de pagini din anexa tehnică, discuția tehnică care poate fi purtată pe marginea aceasta este una uh, ce ar putea fi extrem de complexă. Dar iată, ne parvine textul sub forma unui act delegat, nici măcar nu știm dacă Parlamentul va putea să își exercite drepturile. Îmi explicați cum uh, se pot formula obiecții eventuale pe marginea actului delegat. Dar mă întreb, problema aceasta și se vorbește de multă vreme, de mulți ani despre ea. Această chestiune ne parvine să punem un act delegat într-un moment în care, iată, vom avea foarte multe dificultăți în a ne putea pronunța pe marginea sa. Și nu vreau neapărat să contrariez comisia, dar uh, iată, iată, iată cum ne parvine acest document. Nici măcar nu se știe dacă va putea uh, trece pe mai ales o asemenea miză. Apoi, mă gândesc și la ce a spus alți colegi, dar ne putem pune și o altă întrebare. Uh, Uh, alegerea care se operează îmi dă de gândit. Întâi și întâi, de ce să operăm o asemenea alegere câtă vreme marii noștri concurenți, SUA, mai știu eu, uh, fac uh, alte alegeri. Ne putem gândi și la China, care, idem, nici ea nu este în concordanță cu noi. Apoi, o altă observație referitoare la neutralitatea tehnologică și la compatibilitate polaritățile ascendente, descendente. Nu sunt specialistă, că însă punem această întrebare. Știm că apar numeroase probleme atât pe uh, plan tehnologic, cât și în domeniul investițiilor. Mie îmi vine destul de greu să urmăresc, mai ales că nici nu am obiceiul acesta neapărat. Mi-e greu să urmăresc argumentele tehnologice prezentate, iar anexele descurajează, ăsta e adevărul, însă mi uh, pun întrebarea dacă acest subiect nu ar merita mai degrabă o dezbatere politică, neutralitatea tehnologică e un subiect obligatoriu, iar protecția datelor uh, e un subiect de natură eminamente politică. Mă întreb, deci, dacă această discuție nu ar trebui mai bine argumentat, într-un mod mai ușor de înțeles pentru toată lumea și dacă forma actului delegat e cu adevărat ușor de înțeles. Uh, și am să mă opresc imediat, doamnă președinte, um, dar uh, vreau să spun că Parlamentul ar trebui să se mobilizeze pentru a obiecta. Nu uh, pentru a se pronunța împotrivă, dar trebuie să oprim procesul demarat acum. Pentru că pe mine mă preocupă, mă uh, îngrijorează foarte mult subiectul. Controlul fer. Nu vă îngrijorați, domnule Riche, pentru că problema e totuși sub control. Am să dau cuvântul comisiei. Domnule Vândarladen, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, o să încerc să mă refer la chestiunile aduse în discuție pe rând. Ați menționat protecția datelor și caracter privat și ăsta este un element cheie, într-adevăr. Un element ce trebuie avut în vedere pentru că nu poate fi evitat. Ce încercăm să facem în acest caz este să îmbunătățim siguranța și eficiența traficului și asta se poate face prin partajare de date. Odată ce încep să partajez date, protecția datelor devine o problemă uh, pe care n-ai cum să o eviți, dar poți să o rezolvi. E important să constatăm că acest regulament nu oferă răspunsul final cu privire la cum vom face acest lucru. Relegația delegată spune că regulamentul general privind protecția datelor se aplică în totalitate. Asta este cadrul pe care îl avem în Europa pentru a ne ocupa de protecția datelor. Ce facem cu acest regulament este să oferim uh, elemente pentru a reduce preocupările legate de protecția datelor. De exemplu, mesajele pe care viitoarele noastre vehicule le vor transmite sunt anonimizate. Anonimitatea aceasta se schimbă în mod constant. Mai mult, sistemele vor partaja doar date care sunt strict necesare pentru a permite funcționarea serviciului. Și cei care implementează aceste prevederi în funcție de alegerile făcute și de serviciile oferite, trebuie să se asigure că se respectă în totalitate regulamentul privind protecția datelor. Asta nu avem cum să punem în regulamentul acesta delegat, în acest act delegat. Și un punct care se bucură de mare atenție și s-a bucurat de, din partea tuturor intervenienților, ați vorbit despre neutralitatea tehnologică dar în cazul viitoarelor tehnologii. Să încep, dat fiindcă ne-ați întrebat ce încearcă să facă Comisia. Comisia încearcă să facă o schimbare etapizată în securitatea rutieră. Și pentru asta trebuie să conectăm toți utilizatorii rețelelor rutiere și pentru asta e nevoie să uh, ai în vedere tehnologia pentru a ști cum să-i conectezi. În prezent, în regulamentul, în actul delegat, avem singura opțiune posibilă. Nu există nicio alternativă. De fapt, speram că această versiune a actului delegat să conțină deja două alternative. Țineți minte ce am scris în 2016. Am spus atunci explicit că ce ne trebuie în acest domeniu este o abordare hibridă a tehnologiilor comunicării și anume tehnologii complementare și avantaje diferite în funcție de servicii. Sperăm ca cel puțin două dintre aceste tehnologii complementare să fie funcționale în prezent. Din păcate, asta nu s-a putut face pentru că nu s-a ajuns la nivelul suficient de dezvoltare. Suntem siguri însă că asta se va întâmpla, de aceea am spus în prezentarea introductivă că așteptăm mai multe amendamente. Ce facem astăzi este să ne asigurăm că ce propunem astăzi aici este o soluție interoperabilă, adică să ne asigurăm că dacă oricine dintre dumneavoastră își ia un vehicul, că este vorba de o motocicletă, o dubă, un autoturism, un autocar, dacă vrei să traversezi Europa și te întâlnești cu orice alt vehicul, acestea trebuie să poată comunica între ele. Despre asta este vorba cu interoperabilitatea și îmi pare rău că trebuie să o spun, dar e nevoie de uh, foarte multe elemente tehnice în anexe. Înțeleg că e vorba de ceva complicat, uh, într-adevăr uh, dificil de înțeles, dar în esență mesajul nu e chiar așa de greu de înțeles. Ce vrem să spunem este că vrem să ne înțelegem că toate aceste elemente se pot înțelege între ele. Ce înseamnă asta? O altă întrebare pe care am auzit-o aici. Cum uh, vor interacționa viitoarele tehnologii? Să nu uităm că ce am scris în uh, actul delegat se aplică doar în cazul acestui prim set de servicii. Adică, dacă viitoarele tehnologii vor apărea, și știm că o să apară noi tehnologii, ne așteptăm ca acestea să permită oferirea de noi servicii, servicii care să aibă nevoie de acele noi tehnologii. Și asta nu va fi o problemă în cazul regulamentului actual. Și ce mai spunem este că dacă cineva cu ce are la dispoziție în prezent implementează aceste tehnologii, poate beneficia de alte servicii noi pe viitor. Tehnologia evoluează foarte repede în domeniul TIC, dar același lucru nu se poate spune despre vehicule. Dacă astăzi cumpere o mașină, îți dorești să funcționeze și mâine și peste 10 ani, pentru că Uh, vârsta medie a unui ciclu de viață a unui vehicul este de 15 ani și nu vrem ca peste 2 ani mașinile respective să nu mai poată beneficia de aceleași servicii, mai ales că știm că pentru ca aceste sisteme să funcționeze, o mare parte a parcului auto trebuie să fie echipat cu aceste tehnologii și pentru asta e nevoie de timp și trebuie să începem încă de astăzi. Altfel spus, dacă întrebați care sunt alternativele de care dispunea comisia, păi timpul. Am fi putut aștepta și până când 5Z s-ar fi finalizat și toată lumea ar fi fost de acord că e bine să fie implementat, am fi avut cam aceeași conversație și poate că ar fi fost voși care să spună, da uite, 6G ne așteaptă după colț, haideți să așteptăm că va fi mai bun. Mulțumesc! Merci beaucoup. Merci. Mulțumesc! pentru aceste informații. Domnule Van de Camp, 30 de secunde. Eh, voorzitter, laat ik eerst... Doamnă președintă, un lucru aș vrea să vă spun. Sunt într totul de acord cu reprezentantul Comisiei Europene care ne spune că actul delegat trebuie să sosească cât mai repede posibil. De 10 ani așteptăm și acum lucrurile trebuie în sfârșit să se destelenească. Dar atunci de ce să alegi o tehnologie care deja este supusă presiunii? Luc, tehnologia evoluează foarte repede și actul delegat trebuie să ofere posibilitatea de a include foarte repede noi tehnologii în ceea ce privește vehiculele autonome, de exemplu. Nu vorbim aici de Wi-Fi sau rețele celulare, ci de ambele avem nevoie de ambele tehnologii pentru ca aceste vehicule autonome să se poată deplasa pe drumuri. De aceea zic că e ciudat că într-un astfel de act delegat alegem o tehnologie și dacă am înțeles eu corect, acest lucru va reveni în Parlamentul European și în Comisia pentru Transport, pentru că deocamdată e doar un proiect de text și aș vrea să vă rog având în vedere cele spuse de Ismael, care a întrebat diferența între cele două tehnologii, uh, ca acest lucru să ne fie explicat de comisie până când se vine cu următoarea versiune. Și uh, faceți un text mai deschis astfel încât să putem include foarte repede noile tehnologii. Mulțumesc. Doamna Meissner are acum cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Poate că eh, eu am avut o abordare un pic mai pozitivă decât eh, cei care au vorbit după mine. Poate asta are legătură cu faptul că eh, m-am ocupat destul de mult eu personal de acest subiect și de aceea am susținut propunerea comisiei și uh, Pot să mă alătur multora dintre lucrurile pe care le-am auzit. E ceva ce va contribui la securitatea rutieră, ceea ce ne și dorim, vrem o mai mare securitate rutieră, dar există și un element care ține de protecția datelor, care e important. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că, din punct de vedere tehnologic, abordarea e bună, că avem neutralitate tehnologică, Wi-Fi, 5G, 6G, totul e în regulă, dar acesta este un cadru în care securitatea rutieră oferă, are cea mai mare pondere. Aceasta este ceea ce trebuie îmbunătățită. Tehnologia avansează foarte repede, prin urmare, înțeleg că comisia poate să evalueze doar ce există în prezent pe piață. Dar, fără îndoială, vor mai apărea multe noutăți. Pe de altă parte, Uh, face, e ceva, a trecut deja ceva timp de când vorbim despre transport inteligent și așa mai departe și nu ne putem limita la doar ceea ce există în prezent. 15 martie nu e departe, trebuie să facem ceva pentru a ne asigura că aceste evoluții sunt uh, Uh, suplimentate. De aceea am spus că și încrederea este importantă. Încrederea, de fapt, este un element esențial, pentru că ne îndreptăm într-o direcție necunoscută și mulți se tem. S-a vorbit aici despre securitatea pietonilor, despre securitatea sau siguranța bicicliștilor, ce se întâmplă cu ei când sistemele vor fi automate și vehiculele vor vorbi între ele. Evident că există aceste frici, aceste temeri, e ușor de înțeles. Deci nu trebuie să ne axăm doar pe protecția datelor personale, că datele personale nu trebuie transmise, distribuite. Trebuie să garantăm și că situațiile care se concretizează pe teren nu riscă să reducă securitatea rutieră pentru alți factori care participă la trafic. Cum am spus, eu mă ocup de acest subiect de multă timp, prin urmare înțeleg toate aceste elementele pe care le-ați adus în discuție și să nu uităm că acesta este un proces care totuși la un moment dat trebuie lansat. Mă bucur că avem un act delegat ă, și pornesc de la ideea că va exista o actualizare constantă, nu? Așa e și normal. De fiecare dată când apare câte o noutate, evident, trebuie să fim informați cu privire la această uh, noutate. Deci adaptarea este un element esențial. Comisia nu are cum să hotărască sau să propună ceva pe o tehnologie necunoscută, evident. Procesul este unul rapid și noi trebuie să susținem acest proces și să ne asigurăm că inovarea este stimulată și susținută în Europa. În Europa trebuie să avem un sistem care să funcționeze și să garanteze interoperabilitatea. Mulțumesc, doamna Eisner. Deocamdată vreau să vă spun că nu avem actul final. Deci nu avem cum discuta pe un document care nu e în forma finală. Nu știu când ne va trimite actul final comisia, pentru că deja atunci nu mai lucrăm pe un proiect de text, deci nu vom ști ce implică acest uh, text final. Asta în primul rând. În al doilea rând, un alt aspect important ar fi calendarul. Dragi colegi, îmi pare rău, dar documentul va sosi foarte târziu și între timp nu o să avem, așa cum a bine a spus domnul Riche, nu o să avem timp neapărat pentru opoziția Parlamentului. Prin urmare, pe ordinea de zi a coordonatorilor aș introduce că pe acest subiect va fi nevoie de o rezoluție. Nu știu ce se întâmple după dar aceasta cel puțin să reflecte poziția Comisiei noastre în numele Parlamentului European. Chiar dacă tehnologia avansează repede, noi suntem colegiuitori. Domnul Herzog. Yeah, may I, may I ask the commission, um... Încă o dată aș vrea să pun o întrebare comisiei cu privire la specificațiile tehnice ale sistemelor. Ne puteți da detalii cu privire la osebirile dintre cele două posibilități tehnice? Eu aș vrea, de exemplu, să am mai multe detalii pentru a putea înțelege de ce Comisia a ales această direcție pe care ați menționat-o. Mulțumim domnului Herzog, Comisia. V-am rugat foarte mult să ne trimiteți din perspectiva acestei întrebări, astfel încât toată lumea să fie pe picior de egalitate, deci să ne trimiteți un document în scris. Donc je ferai la demande. Le secrétariat, nous n'oublions pas de demander sur cette question. Bun, deci asta este cererea. Trimiteți-ne un document scris în care să reflectați aceste elemente care țin de diferitele tipuri de tehnologii. Bun, mulțumim. Am încheiat cu acest dosar și acum domnule Ertuc, Astfel încât răspunsul să fie unul pe care să-l cunoască toată lumea, am cerut Comisiei Europene să îl transmită în scris. Deci veți primi un răspuns în scris. Continuăm cu un alt act delegat. Bună ziua, domnule Marinescu! O să prezentăm. Ascultăm întâi prezentarea comisiei pe actul delegat privind dronele utilizare categoria deschisă. Bună ziua, domnule Cornelis, cum vă simțiți? Bun, haideți să ne prezentați în câteva cuvinte actul delegat privind dronele și deschidem discuțiile cu domnul Marinescu, care este raportorul nostru, și apoi deschidem și discuțiile pe sală. Domnule Cornelis, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a mă invita să vă vorbesc pe un subiect așa de important cum este cel al dronelor, mai ales în ceea ce privește viitoarele acte delegate pentru drone folosite în categoria deschisă, cum ați spus, domnul președinte. Această propunere de text a fost prezentată spre consultare publicului la finele anului și urmează să fie adoptată de comisie probabil în luna februarie. După care, ca de fiecare dată, Parlamentul European va putea să-și exercite dreptul la examinarea textului. Să vă prezint în câteva cuvinte abordarea pe care am ales-o la pregătirea acestui pachet de propuneri de reglementare în ceea ce privește uh, uh, aeronavele automate și să vă explic și diferitele reguli din acest pachet, pentru că actul delegat este un document printre mai multe altele care reglementează utilizarea dronelor. Ne bazăm pe sprijinul Comisiei dumneavoastră pentru a ne asigura că aceste cerințe pentru drone, esențiale și de mult așteptate în întreaga Europa, sunt uh, vor fi prezentate cât mai repede. E foarte important dacă vrem să avem o utilizare mai sigură și mai verde a dronelor, respectând și uh, viața privată. După cum știți, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament de securitate EASA în septembrie 2018, Dronele sunt acum de competența europeană, indiferent de greutate, dimensiuni sau caracteristici. Comisia, sprijinită de EASA, a pregătit două propuneri cu norme de implementare care acoperă toate dronele. Un act delegat care acoperă cerințele tehnice pentru drone ca vehicule și un al doilea act care se referă la toate celelalte chestiunile ce țin de funcționarea dronelor, precum și de Uh, organizații care utilizează dronele și uh, competențe de pilotare la distanță. În prezentarea de astăzi o să mă acces pe actele delegate care vă vor fi transmise în următoarele săptămâni. Ambele acte trebuie să fie interpretate împreună, chiar dacă procedurile sunt uh, diferite, pentru a putea înțelege imaginea de ansamblu a eforturilor făcute în comisie pentru a reglementa utilizarea dronelor. E o provocare să reglementeze în acest domeniu, e adevărat, pentru că tehnologia dronelor este relativ nouă și lucrurile evoluează foarte repede. În general, uh, sunt văzute ca factori disruptori în lumea aviației, dar nu doar acolo și, sincer, există mari preocupări în ceea ce privește posibilele efecte negative în ceea ce privește respectarea vieții private, a protecției datelor, a mediului, emisii, poluare fonică și toate celelalte elemente. Toate astea trebuie să fie avute în vedere. Dar dronele fac parte și din noile tehnologii digitale inovatoare care pot genera mult progres în ceea ce privește mobilitatea și serviciile oferite populației. În plus, propunerea de regulament trebuie să acoperă toate detaliile, tipul de drone de, să zicem, 50 de grame și Uh, o aeronavă cu pilot automat ca un Airbus A380 și Aici trebuie să fie acoperite toate companiile uh, care sunt active în domeniul dronelor, cluburile de auto aeromodelaj și chiar și companiile high-tech care încearcă să creeze produse noi în acest domeniu. Și de aceea, în acest domeniu, am ales să folosim abordarea bazată pe risc. Este o abordare inovatoare care se regăsește în regulamentul de bază privind securitatea EASA și domeniul dronelor, fiind unul nou, oferă ocazie bună să folosim această abordare. Deci am folosit această abordare pe bază de risc pentru a aplica cerințele din regulamentul EASA și dronelor și nu o, un regulament care să se axeze doar pe drone ca vehicul. Vreau să salut dialogul constructiv pe care l-am avut cu diversi membri ai comisiei dumneavoastră, care au contribuit în primul rând la adoptarea regulamentului de bază EASA anul trecut și în același timp au continuat să uh, urmărească discuțiile noastre legate de drone și astfel am putut uh, discuta chestiuni relevante cum ar fi viața privată, cluburile de aeromodelaj și capacitatea de a fi gata de zbor. Toate acestea în, regula, în propunerea de regulament. Pe baza acestor grupuri, cluburile de aeromodelaj și membrii lor vor putea să-și continue activitatea pe baza normelor și procedurilor în vigoare și a sistemelor naționale în vigoare în prezent. Și toți operatorii de drone care reprezintă un risc la adresa vieții private trebuie să se înregistreze inclusiv dronele sub 250 de grame, dacă sunt dotate cu un senzor care poate înregistra date personale de orice tip. Ce am pregătit? un regulament de punere în aplicare unde se regăsesc normele și procedurile specifice pentru a acționa aeronave cu pilot automat și asta a fost prezentată publicului la finele anului trecut și membrii grupului dumneav- comitetului dumneavoastră le pot studia, după care și un act delegat, un regulament delegat, în care se stabilesc regulile detaliate pentru proiectarea de drone care să fie folosite în categoria deschisă, cu cel mai redus uh, nivel de risc. Asta vedeți în uh, stânga slide-ului. Acest act delegat va fi timp de două luni discutat în Parlament, odată ce în februarie va fi probabil adoptat de Comisie și celelalte categorii de drone nu sunt acoperite de acest act delegat, ci vor fi acoperite de alte acte normative. Și asta în urma alegerii de a avea trei categorii bine definite pentru operațiuni cu drone. And these are really Mm. Vorbim despre operațiuni cu risc redus, uh, pentru care nu este nevoie de o autorizație în prealabil. Această categorie este limitată la drone de până la 25 de kilograme și trebuie întotdeauna ca aceste drone să fie operate la distanță sigură de uh, oameni. Trebuie să fie operate respectând uh, o linie uh, vizuală uh, uh maximă a pilotului și, uh, de asemenea, Uh, trebuie respectate toate celelalte limitări care revin acestei case, categorii. Apoi, cealaltă categorie uh, vizează niște drone care uh, au anumite specificații și doar dacă aceste specificații sunt respectate, pot um, fi comercializate în cele trei categorii, A1, A2 sau A3 câtă vreme se respectă și uh, competențele necesare ale celui care manevrează drona. Apoi, uh, categoria galbenă, cea specifică, uh, acoperă operațiuni care reprezintă deja un nivel ridicat de risc. Această categorie va necesita fie o autorizație în baza unei valori de risc specifice pentru o uh, operațiune specifică, deci o autorizație de către autorități sau o declarație de conformitate oferită de operator, câtă vreme acesta folosește uh, un scenariu standard de operare care este predefinit în regulament. Și mai este și a treia posibilitate pentru o categorie specifică și anume atunci când operatorul se bucură de uh, uh privilegiul de a avea un certificat pentru uh, o astfel de uh, dronă, obținut uh, de la o autoritate competentă în prealabilă. Cea de-a treia categorie de operațiuni, cele certificate, categoria roșie, implică același nivel de risc ca și aviația tradițională, deci aeronavele cu pilot. Această categorie necesită neapărat o certificare totală a dronelor, așa cum se întâmplă și cu aeronavele operate de piloți. De asemenea, e nevoie și de o certificare a pilotului, chiar dacă pilotul operează dispozitivul de la distanță în acest caz. E vorba despre drone mari operate deasupra unor mari mulțimi de oameni, drone care pot asigura asigura transport de bunuri sau alte operațiuni uh, pe care statele membre le consideră a fi uh, riscante, uh, cu atât mai riscante cu cât n-ar exista o certificare. Acest diapozitiv ne arată cum operarea într-o categorie deschisă ar arăta în conformitate cu regulamentul. Deci ne arată clar care sunt limitările pentru această categorie. abordarea uh, pe care o avem noi respectă regulamentul EASA, dar uh, și atenuează riscurile presupuse de aceste operațiuni, câtă vreme se limitează uh, anumite condiții de operare, de exemplu altitudinea, uh, linia vizuală a operatorului, cerințe legate de pilot sau definirea zonelor geografice în care operațiunile nu pot să fie desfășurate. Deci toate aceste elemente duc la reducerea riscului. Alte regiuni ale lumii au adoptat abordări similare bazate pe evaluarea riscului pentru a se asigura că uh, dronele operate în această categorie deschisă, cu risc redus, uh, uh, numite partea 107 în Statele Unite sau Canada, Uh, deci toate aceste condiții uh, asigură reducerea riscului uh, prin certificare sau respectarea anumitor certificare, certificări tehnice în funcție de categoria în care intră dronele. Deci regulamentele pe care le-am menționat, de implementare și delegat, vor susține și inițiative viitoare care trebuie văzute ca pachet. E vorba despre inițiative la care încă mai lucrează EASA. Iar aceste inițiative vor viza categoria certificată și categoriile specifice din perspectiva vehiculului regulilor ca atare, adică uh, cerințele pentru drone. Aceste noi reguli vor uh, acoperi uh, certificatele pentru operatori, licența de pilot și de asemenea și navigabilitatea acestor vehicule aeriane fără pilot. De asemenea, reglementează ce se întâmplă cu uh, dimensiunile care depășesc 25 de kilograme. Se pot modifica și uh, regulile pentru spațiul aerian pentru a include uh, uh, dronele, certificarea piloților și uh, scenariile standard. Pentru a încheia, dați-mi voie să menționez câteva cuvinte în legătură cu incidentele care au avut uh, loc recent asupra aeroportului din Londra. Ele demonstrează foarte bine importanța regulilor europene odată ce ele vor intra în vigoare, sperăm noi cât de repede. Suntem ferm convinși că regulamentele pe care le avem în acest moment uh, în pregătire și aproape finalizate sunt un pas semnificativ pentru a spori nivelul de control al operațiunilor cu drone, introducând anumite cerințe legate de uh, aspectele geografice uh, pentru a înțelege exact unde pot fi folosite aceste drone și unde nu. Se pot folosi metode de identificare directă a localizării dronelor. De asemenea, se vor putea înregistra și operatorii de drone, astfel încât regulile să fie mai eficiente, inclusiv în cazuri precum uh, cel uh, observat la Gatwick și la alte aeroporturi. Asta ar putea ajuta autoritățile de punere în aplicare a legii să identifice cine anume încalcă legea și astfel ar putea să intervină. Evoluțiile pe care le așteptăm în uh, domeniul spațiului care poate fi folosit, un subiect la care nu m-am referit astăzi, la care pot însă reveni în următoarea perioadă sau în următorii ani chiar, uh, ar putea presupune exact acest tip de activități. Am început să lucrăm și în acest domeniu, asta pot să vă spun. În cele din urmă aș dori să menționez că ne-am dorit să ne asigurăm că dronele sunt cât se poate de ecologice și de uh, silențioase. E clar că trebuie să uh, se respecte standardele ambițioase stabilite în regulamentul delegat exact, uh, având în minte acest obiectiv. Mulțumesc, doamnă președinte, și firește sunt gata să răspund la întrebări astăzi sau în viitoarele săptămâni până la adoptarea acestui act delegat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Cornelius, pentru că ne-ați prezentat aceste lucruri pasionante. Dronele sunt un subiect foarte interesant. L-am abordat deja în ce regulamentul de EASA să nu uităm, vorbim despre un act delegat. Domnule Marinescu, puteți lua cuvântul. <clears throat> Thank you, Chair. So first I... Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi uh, mă bucur că Comisia a menționat uh, ultimele incidente care au fost uh, raportate în Marea Britanie, de asemenea și în Statele Unite. E nevoie de reguli, însă cred că e nevoie de reguli formulate astfel încât uh, să încercăm să evităm cât se poate de mult, pentru că nu putem să, evităm, să evităm în totalitate uh, astfel de incidente. Bun. Act delegat. Regulamentul de bază cere includerea în acest act delegat uh, a specific a condițiilor specifice pentru uh, design, producție și întreținerea acestor uh, drone inclusiv uh, reglementări care vizează piloții de la distanță și organizații, astfel încât să se respecte condițiile stipulate la articol 55. Vă reamintesc că articol 55 vorbește despre anexa 2 uh, uh, și anume navigabilitate, anexa 4 se referă la pilot și anexa 5 la operațiuni aeriene. Nu așa cum uh, apar lucrurile, deci, în această notă transmisă Parlamentului care uh, spune că articolul 58.1 nu cere uh, stabilirea unor reguli detaliate pentru toate condițiile uh, legate de design. Deci v-am citit uh, deja ce scrie acolo. Ce se întâmplă cu propunerea pe care am primit-o noi de act delegat? Mai întâi, obiectivul Uh, mai întâi domeniul de aplicare este cel al categoriei deschise de operațiuni, deci doar categoria deschisă este vizată, deci drone de până la 25 de kg fără certificare necesară în prealabil. Deci, uh, actul delegat uh, ar fi trebuit să includă condiții de certificare a dronelor care trebuie certificate, nu pentru toate dronele. Deci, regulamentul vizează, practic, dronele care nu necesită o certificare. Nu prea înțeleg După cum știți, aceste drone din categoria deschisă au nevoie doar de o procedură de evaluare a conformității și o, o declarație europeană de conformitate pentru respectarea cerințelor stabilite în uh, anexa uh, actului delegat. Așadar, doamnă președinte, Aș dori să solicit ca acest act delegat să fie transmis și Comisiei INTA, pentru că corpul uh, de text al actului delegat, în proporție de 90%, vizează doar uh, norme care privesc piața internă și, ca să fiu sincer, n-am lucrat niciodată în această comisie și nu cunosc toate regulile de acolo, însă tot ce ține de conformitate este redactat de DigiGrow. În anexă Există anumite solicitări, uh, solicitări generale legate de drone, așa cum se cere în regulamentul de bază și din nou nu cum uh, stă scris în această notă celebră. Vorbim despre echipamente care trebuie instalate în funcție de operațiuni. Acum, cum a spus și Comisia, va trebui să uh, încercăm să citim ambele documente, actul de implementare și uh, actul delegat. Dacă citim actul de implementare, ne dăm seama cu surprindere că se referă la certificarea dronelor. Ceea ce nu cere de altfel regulamentul de bază. A existat o mare discuție în legătură cu acest uh, subiect. Firește, solicităm acte delegate peste tot, însă de această dată includ dispozițiile uh, pentru certificarea dronelor, uh, deci aceste cerințe se regăsesc în actul de uh, implementare. Dar aici ar trebui practic vizate doar operațiunile vizat acțiuni personale și înregistrarea. Deci eu nu înțeleg prea bine de ce actul uh, delegat trece dincolo de mandatul oferit de regulamentul de bază. Mai e o situație stranie aici. După cum știți, dumneavoastră ați prezidat uh, discuțiile. E vorba despre uh, problema celor 250 de grame, un subiect care a fost extrem de fierbinte. Până la urmă s-a acceptat modificarea trecând la 80 de juli. Acum actul de implementare vizează 250 de grame. Nimic despre 80 de juli. Așa cum a solicitat regulamentul de bază. Din nou, nu înțeleg. Cred că vorbim despre un text vechi, adaptat pe aici, pe acolo. Concluzie, așadar. Actul de implementare, după părerea mea, nu răspunde uh, cerințelor impuse de uh, regulamentul de bază în ceea ce privește înregistrarea și trece dincolo de mandatul oferit de regulamentul de bază pentru că include dispoziții care țin uh, de actul delegat. Apoi, actul delegat, domeniul său de uh, aplicare este limitat la uh, cerințe cu privire la Uh, echipament și doar la echipament și nu există dispoziții legate de uh, anumite uh, condiții precum uh, cele de uh, timp. Nu înțelegem uh, cum ar putea fi certificate aceste dispozitive fără pilot, nu vorbește despre uh, uh, designer, despre producători, despre aceste categorii și uh, despre sistemele de uh, control. Cred eu așadar că Trebuie să fim foarte atenți dacă e să fim de acord cu aceste două acte. Mulțumesc, domnule Marinescu. Dau cuvântul acum doamnei Foster. Aveți cuvântul. Thank you, thank you, Chairman. Um, and thank you very much to the Commission and obviously I see uh, someone from EASA is here also today. I Aș dori să mulțumesc Comisiei uh, și să spun, domnule Cornelius, că ar fi foarte util ca prezentarea pe care uh, ne-ați uh, pus-o pe ecran, pentru că a fost foarte utilă și precisă, Mă ascultați? Aș vrea, deci, ca această prezentare să ne fie transmisă, căci ar putea fi foarte utilă pentru noi. Aș vrea să comentez acum în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Gatwick, pentru că fiind britanică și stând la Londra multă vreme, clar am remarcat uh, uh această problemă. E, a fost un exercițiu destul de neplăcut și nu s-a întâmplat doar la Gatwick. Am încercat uh, mult să găsim o soluție în Uniunea Europeană uh, Uh, pentru un uh, regulament uh, sau pentru anumite orientări. Însă există reguli în ce privește aviația în Regatul Unit, în Olanda, în Statele Unite și așa mai departe. Deci există reguli și deja de multă vreme. Însă, firește, există mereu idioți care au chef să se joace și important este să reflectăm și la aceste situații. De asta ne tot uh, gândim la uh, aceste soluții tehnologice. Însă, Până la urmă vorbim și de planuri de urgență bine redactate, prin care ne putem asigura că autoritățile își fac treaba așa cum trebuie. Apoi, revenind la momentul în care ne aflăm acum, firește, salutăm uh, propunerile Comisiei și EASA. Uh, raport, am fost raportoare cu privire la uh, raportul uh, pentru drone, care a fost susținut cu o mare majoritate în această comisie și cu peste 7 uh, și de asemenea și de către deputați, un număr de peste 700 au uh, uh, susținut acest raport. Prin urmare, în uh, această calitate salut ceea ce se prezintă acum. Firește, raportul viza folosirea sigură a dronelor. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, uh, avem acum un uh, regulament de bază. A trecut ceva vreme de atunci, deci din 2015 până acum, uh, pentru a ajunge la această poziție, deci cred că este absolut imperativ să le urmăm. Trebuie să fiu de N-a trebuit să fiu neapărat de acord cu domnul Marnescu aici, pentru că mie mi se pare că lucrurile sunt în uh, regulă. La vremea respectivă noi nu vreau uh, să avem uh, limite de greutate deloc, dar mi se pare că e în regulă să avem această prevedere legată de cele 250 de grame, pentru că tehnologia avansează, noi putem pune limite, dar până săptămâna viitoare putem avea dispozitive cu o greutate redusă la jumătate, dar cu o viteză dublată. Firește însă salutăm această uh, referință la uh, simbolul CE. La Londra și în Regatul Unit deja vorbesc în legătură cu uh, acest subiect pentru a înțelege care este și opinia experților, pentru că acesta este un rol al nostru, să știți, să vedem ce se întâmplă cu spațiul dintre producător și utilizatorul final. În general, uh, aș vrea ca lucrurile să meargă destul de repede, pentru că ar trebui să avem uh, de-a lungul și de latul Europei niște criterii pentru a ne asigura că uh, lucrurile sunt înțelese bine și de către autoritățile naționale de supraveghere a aviației, pentru că ele se confruntă cu provocări și trebuie să facă ce au de făcut. Cam atât din partea mea deocamdată. După cum spuneam, uh, salutăm momentul în care ne aflăm. Niciodată lucrurile acestea nu sunt ușoare, sunt complexe, dar acestea fiind spuse, trebuie să mergem mai departe. Aceasta este și poziția grupului ECR, de altfel. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamne Foster. Domnul Vandenburg, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamne președinte, pot să fiu destul de succint. by uh, Mrs. Foster, I also welcome uh... Și eu salut ca doamna Foster uh, acest act delegat și de implementare care nu acoperă chiar tot. Comisia specificată specificat în în categoriile respective, bazate pe abordarea în funcție de risc, mai sunt multe de făcut. Când vine vorba inclusiv despre scenariile care trebuie promovate. Asta ne și dorim, luând în calcul și raportul Foster. Cred că Comisia a integrat în proiect inclusiv discuțiile referitoare la cele 250 de grame, la kilojuli. Dacă ne uităm la anexă, partea 2, acolo se face referire foarte limpede la acest lucru, dar evident trebuie să găsim echilibrul cuvenit și să nu intervenim cu prea multă legislație în privința așa numitor, o jucării, de unde și crearea categoriei deschise. și clasa respectiv 0, în, în care nu avem uh, aceleași exigențe ca pentru dronele mai mai. Însă utilizarea acestora și riscurile specifice care reprezintă o consecință a operărilor trebuie să fie tratate într-un mod uh, corect. E nevoie de un uh, echilibru just se găsește, mi se pare, el la nivelul actului delegat și e important să nu ne apucăm să obiectăm și să pierdem încă un an, ci să punem totul în aplicare ca legislație. Cred că toată lumea e de acord, industria, EASA, experții naționali, că aceasta e abordarea corectă. Eu cred că trebuie să accelerăm demersul, vor mai fi întrebări, fără îndoială, mereu vor mai fi. Am avut și întrebări uh, apărute legate de accidentul din Regatul Unit. Mă bucur de explicațiile pe care le-a oferit și Comisia în documentul neoficial, care se regăsește și pe site-ul nostru web, unde se clarifică de plină că există exigențe legate de identificarea distanță, la funcțiile de geolocalizare, geosensibilizare, care sunt tratate uh, la lumina preocupărilor care au apărut în ultimele săptămâni, luni, chiar ani ani. Deci, concluzia mea ar fi că trebuie să adoptăm uh, repejor uh, actul delegat și asta eu zic că ar aduce siguranță juridică și pentru sectorul industrial dar și pentru autoritățile de punere aplicare din uh, statele membre, ne uitând nici autoritățile aviatice civile din statele membre și, nu în ultimul rând, EASA. Deci, haideți să accelerăm procesul, să ajungem la o concluzie și să ne asigurăm că totul funcționează și la nivel practic. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Van Miltenburg. Comisia are cuvântul. Vă amintesc totuși că am fost destul de limpezi uh, și am lucrat cu domnul Marinescu până la 6 dimineața pe textul Leaza. Pentru a vedea care e distribuția exactă, dacă mai țineți minte, ceea ce ține de actele delegate și cele de până în aplicare. Și când privesc eu aici proiectul, nu prea îmi dau seama dacă Comisia a luat ca lumea în calcul efectele acestor negocieri pe care le-am purtat, fiindcă am o serie întreagă de uh, nedumeriri. Întâi, se poate spune că actul prezintă și anumite puncte forte. Uh, Mă felicit de pildă că azi e o dronă de 250 de grame, deci una de dimensiuni mici de 250 de grame, deci o jucărioară, cum s-ar spune, se regăsește bine încadrată, dispune de norme bine specificate în materie de securitate. Deci se știe că atunci când e vorba despre drone mici, înregistrarea dronei și responsabilitatea civilă a pilotului respectiv, din punctul meu de vedere, uh, Uh, ca măsură cea mai pro, care asigură cea mai mare protecție împotriva acestei categorie de drone, e clarificată, evitându-se accidentele, protejând viața cetățenilor. Uh, ceea ce mă surprinde este că apar anumite chestiuni uh, care dau de gândit în acest uh, document și aici apare pericolul, citez de pildă faptul că drone până la 25 de kilograme, 25 de kilograme pot să fie operate în categoria open, deschisă. Nu îmi dau seama cum anume o asemenea dronă de 25 de kilograme să nu trească să fie certificată și să nu depună uh, un plan de zbor pe lângă autoritățile de control. Dacă mâine ne apucăm uh, să operăm asemenea drone de 25 de kg, nu sunt planuri de zbor, nu există uh, autorități care se ocupe în mod concret de asta. Va, sigur că va fi un haos total. Și încă de la începutul discuțiilor noastre, din uh, raportul, pe imaginea raportului domnule Marinescu, raportul, pe imaginea raportului EASA, s-a uh, efectuat o categorisire în acest sens și s-au demonstrat efectele potențiale periculoase ale dronelor, energia cinetică, de pildă, produsă în caz de accident și așa mai departe. Dacă ne uităm la acest criteriu energetic, Comisia, explicați-mi, vă rog, cum pot să fie atribuite norme uh, reduse pentru o bombă zburătoare de 25 de kilograme? Nu putem să facem chiar orice la nivelul acestor drone. Și când mă uit chiar și la această imagine pe care ați uh, utilizat-o, păi îmi spun, există două, trei tipuri de drone, un act delegat pentru o categorie și restul, ce, ce se întâmplă, nu sunt reglementate, încadrate? Aici zic eu că avem uh, mari probleme. Era o reflexie și din partea mea și, să spunem, o contribuție la dezbatere. Doamna Iuto, aveți cuvântul. Bun, d'accord. Nu veți vorbi despre drone. E, bine, asta e, domnule Mindone Cap, vă rog. Trei comentarii și din partea mea. Știm că domnul Marinescu are uh, competențe de negociator reale și adesea are dreptate când uh, vorbește despre textele juridice, nu ne putem trezi cu o situație în care să apară diferențe majore de interpretare a textului uh, între regulamentul de bază, actul de implementare și cel uh, delegat. Când în actul de implementare figurează diverse alineate care depășesc sfera actului delegat, uh, nu e bine. Cred că Comisia Europeană trebuie să intervină și uh, e nevoie de texte care să respecte regulamentul de bază și, de asemenea, acordul pe care l-ați finalizat. Uh, respectiv, uh, acea as- acel aspect legat de jul. Și aș, aș mai uh, pună încă o întrebare. Știu că domnul Cornis vorbește foarte bine olandeza, însă ieri seara la televiziunea olandeză, la programul de știri de pe televiziunea publică, s-a purtat o discuție despre uh, dronele de, sub, de dimensiuni foarte mici, super small drones, care nu pot, să fi, nu pot fi afectate de rachetele Stinger. Știu că aici uh, s-ar putea să deschidă o cutie a Pandorei militară, dar până la urmă morala este nu putem fi prea atenți în privința acestor texte și mai ales uh, a textelor juge care se referă la drone și, și cred că preocupările domnului Mănescu sunt reale și trebuie să fie tratate foarte clar în ciuda uh, grabei uh, antevorbitorilor noștri. Domnule Bandeca, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cornelis. Puteți să răspundeți la aceste întrebări chiar în olandeză, dacă doriți. Actually, I would probably not be able to... Poate că în olandeză n-aș putea să mă lansez, dar înțeleg într-adevăr uh, foarte bine limba olandeză. În privința chestiunilor punctate, voiam să mă refer um, la cele spuse. Evident că voi putea să vă transmit uh, PPT-ul, dar și uh, documentul neoficial. Vreau să spun că menționează și clarifică anumite chestiuni care nu se regăsesc în textul juridic. Acum, în privința anumitor chestiuni evocate. Este într-adevăr limpede că actul delegat nu conține reguli de certificare pentru toate tipurile de drone și este important să reținem faptul că vor uh, apărea norme suplimentare pe viitor pentru alte categorii certificate de drone. Acestea sunt uh, aparate mai complexe, vor opera în condiții mai periculoase și EASA are nevoie de mai mult timp pentru a elabora exigențele specifice aplicabile acestor categorii de drone. Nici una dintre drone nu poate să opereze în nici una dintre categorii până nu există norme în vigoare și până nu se procede la certificare. Categoria deschisă poate să cuprindă într-adevăr drone de până la 25 de kilograme, dar eu cred că ceea ce contează foarte mult la acest nivel este uh, categoria acestor uh, Uh, restricții operaționale asociate categoriilor open deschise. Se pot folosi dronele din această categorie, dar în, în circunstanțe în care nu există riscuri, nu există uh, civili, uh, persoane uh, puse în pericol în mod potențial. De unde și noutatea regulamentului de bază EASA, pe care l-am consimțit cu toții și le aplicăm la acest nivel, există un regulament diferit când uh, riscul pentru oameni e real și se aplică uh, o situație diferită, un regulament diferit când nu există un risc față de oameni sau proprietăți. Iată, filozofia aplicată, într-adevăr 25 de km poate să pară mult, însă aceste nu vor survola uh, cetățeni, cele din categoria open. Ar fi imposibil așa ceva. Dacă cineva vrea să folosească o asemenea dronă pentru a survola cetățeni, este nevoie să obțină un certificat. Uh, pe baza acelor, uh, acelor două uh, reguli pe care încă nu le avem. Deci, utilizarea periculoasă nu e permisă azi, uh, ar fi o încălcare a legii. În privința a ceea ce ar trebui să figureze în actul de implementare sau actul delegat, sunt foarte încrezător că am avut uh, Uh, o atitudine corectă în acest sens, că am făcut totul cum trebuie, însă vom putea să continuăm discuțiile inclusiv bilaterale, încă n-am, ajuns încă nici măcar la adoptarea actului uh, delegat, vom putea să explicăm la nivel bilateral ce fel de dispoziții se consideră sau domnul Marinescu consideră că nu se regăsesc acolo unde trebuie. Eu cred că da, se regăsesc unde trebuie, dar ar trebui să vedem împreună ce și cum. Referitor la cei 80 de juli, se referă la înregistrarea dronelor. Există diferite criterii ce au fost incluse în regulamentul EASA pe marginea subiectului. 80 de julie, una dintre categorii care corespunde la aproximativ 900 de grame. Nu e universal, dar e o linie directoare aplicabilă. Aici am avut o abordare uh, precaută și am stabilit o limită mult mai joasă decât cele de grame sau 80 de juli, întrucât uh, au, uh, există alte criterii în regulament, mai ales motivul legat de siguranță, fiindcă am fost sfătuiți că inclusiv um, dronele de dimensiuni mici pot să fie utilizate în mod necoro- necorespunzător, cum spunea domnul Van Încap, de aceea solicităm înregistrarea inclusiv a dronelor mai mici de 80 de joule și putem să coborăm și sub 250 de grame în anumite situații, în cazul în care un dispozitiv prezintă uh, anumite sensibilități uh, la nivel de siguranță, de, de pildă are o cameră de filmat sau uh, alte chestiuni de acest gen. Putem deci să coborăm chiar și sub acest criteriu în funcție de aplicarea principiului precauției. Sper că v-am răspuns la cele mai importante dintre observații. Mulțumim, domnule Cornelis! Vreau să vă spun că nu putem să ne lansăm, să lansăm drone de 25 de kilograme Uh, fără un cadru foarte limpede. Riscul de accidente din spatele acestei chestiuni este foarte mare. Uh, tocmai ați spus că asemenea dispozitive pot fi utilizate pentru survolarea unor domenii agricole, Eh, dar, eh, iată, e vorba de 25 de kilograme. Riscul de catastrofă e real. Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă amintesc că regulamentul de bază este actualmente în vigoare și este publicat în eh, jurnal oficial. Actul delegat și de implementare trebuie să se alinieze cu documentul publicat uh, și nu cu alte documente, fie ele și bune. Acesta e documentul care uh, necesită acte delegate și de implementare. Deci, trebuie să verificăm exigențele acestui regulament de bază și răspunsurile uh, aferente legislației uh, secundare. Vreau să vă spun că am adresat în mod oficial o întrebare către comisie prin mail uh, solicitând explicație în ceea ce privește conformitatea între actul de implementare, delegat și regulamentul de bază. Am primit un document neoficial care cred că trebuie studiat de către comisie. Este o rugăminte amabilă pe care o am față de dumneavoastră, acela de a, aceea de a revizui documentul acesta. Vom putea verifica, domnule Cornelis, împreună, însă dispozițiile referitor la certificare se regăsesc în uh, regulamentul de implementare. Nicio dispoziție de acest gen nu figurează în actul delegat. Pricep că se spune că vor mai putea apărea legislații secundare. Deja, în articolul 10 din cadrul uh, regulamentului de până în aplicare, se indică că anumite operațiuni și respectiv dronele utilizate în acestea ar trebui certificate în conformitate cu normele aplicabile certificării aeronavelor cu pilot. Asta chiar și acum, însă acest lucru figurează în regulamentul de punere în, în aplicare. În documentul neoficial se spune că aceste regulamente urmează a fi adaptate și pentru drone. Deci ceva e foarte neclar în ceea ce privește viitorul acestei legislații secundare. Nimic uh, legat de acei 80 de juli, de pildă, ei uh, au fost introduși în vederea includerii unor drone foarte mici, de 5 grame, dar foarte rapide, sau drone de, peste, de peste 250 de grame, dar care uh, au o viteză mică. Deci nimic referitor la cei 80 de joule, dar o dispoziție legată de 250 de grame, redusă cu mult de-a lungul negocierilor. E nevoie, zic eu, de mult mai multe clarificări. Mulțumesc. Domnule Marinescu, vă mulțumim foarte mult. De pe acum eu sunt uh, președintele comisiei, deci pot să finalizez discuțiile, veți putea să vă retrageți, dar nu înainte de a-mi fi exprimat concluziile. Comisia și domnul Marinescu vor purta o discuție bilaterală în privința anumitor detalii, mai ales în privința actului de punere în aplicare și a celui delegat, după care vom auzi de la domnul Marinescu care au fost concluziile acestor consultări. Nu o să depășim timpul, Jackie. Unii președinți trebuie să o ia înainte doamnei Foster. Foarte bine, atunci haideți să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. doamna Rodriguez. Aici sunteți, bine ați venit! Acum vom discuta despre protocolul uh, care modifică acordul transportului maritim um, cu China pentru a ține cont de aderarea Republicii Croate la Uniunea Europeană și ni se va face o prezentare a proiectului de recomandare de către doamna Rodriguez din partea grupului S&D. Vă Mulțumesc, aveți cuvântul, domnule președinte, vă mulțumesc. Am să vorbesc limba portugheză, deci vă rog să vă folosiți căștile mai puțin dacă vorbiți limba portugheză. Adoentado e, portanto, passaria a ler as suas palavras. Excelentíssimo Sr. Presidente, caros colegas, julgo que não correrei o risco de ser. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu cred că e greșit dacă spun că propunerea de regulament nu dă naștere la prea mari controverse. În ceea ce privește acordul însemnat de Uniunea Europeană, printre diversele acorduri și cel cu China trebuie să fie modificat pentru a reflecta aderarea Croației la Uniunea Europeană. Croația trebuie să fie parte contractantă fără nicio modificare a conținutului acordului. Protocolul a intrat în vigoare în 2008. În 2012, Comisia a fost autorizată de Consiliu să negocieze protocolul care modifică acordul cu China pentru a reflecta aderarea Croației. Protocolul a fost transmis spre a lua notă Parlamentului în 2014. Între timp, în 21 decembrie, semnarea protocolului a permis Consiliului să cere la începutul anului avizul conform al Parlamentului pentru acest protocol și în calitate de raportor eu propun ca în comisia noastră să dăm un aviz favorabil cererii Consiliului. Mulțumesc! Uh, thank you very much! Mulțumim foarte mult! Doamna Sveta Lubacevska, raportor din umbră din partea EPP, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este într-adevăr un document care pretează la controverse. Croația a aderat la UE în 2015. Este un amendament necesar. Trebuie, deci, să se ia cont de aderarea unui nou stat membru. Nu e nimic neobișnuit, nu părtează la controverse, nu există niciun soi de probleme spinoase, deci cred că toate grupurile vor putea să își dea avalul pentru a sprijini această sugestie. Thank you so much. Then the next speaker will be Mr. Rados. Domnul Rados e următorul vorbitor în numele grupului ALDE. sprijin de plin pentru această recomandare și din partea mea. Nu se schimbă prin nimic substanța acordului UE-China. Sprijin integral pentru recomandarea făcută. Mulțumesc! Thank you very much! De Mulțumim! Urmează domnul și iertați-mă că vă voi pronunța greșit probabil numele grecesc, domnul Dimitriades din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Doaftă. Vrem să salutăm această propunere de recomandare și așteptăm uh, o adoptare rapidă în Parlamentul European. Aplicăm aceeași procedură ca în cazul extinderii din 2004, apoi în 2007 Bulgaria și România, este important să avem instrumentele necesare pentru a include Croația în acest acord. Avem uh, reuniuni anuale de implementare cu China pe transportul maritim și e important ca și Croația să participe. Mulțumesc! Mulțumesc! O abordare foarte clară. Doamna Rodriguez, vreți să răspundeți? On this uh, remarks, uh, natural. Da, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Dați-mi voie să vă reamintesc că domnul Asis este raportor, deci eu n-am ce să adaug. Termenul de amendamente este 6 februarie, miercuri, miercurea viitoare și, acestea fiind spuse, declar punctul de pe ordinea de zi închis. Vedeți că noi respectăm foarte bine cal, uh, timpul acordat noi olandezii. Încheiem aici partea publică a reuniunii noastre și vom continua cu ușile închise în camera peste două minute. O să avem discuții referitoare la diferitele trialoguri. Sure. This is Mrs. Ayuto, you are there already. Doamna Ayuto, avem infrastructura autieră și domnii Marinescu și Telicica pe CEF. Ah, Mr. Uh, uh, Telicica is here. Uh, Mr. And then we have